Parlamentul Național francez. Parlamentul constată astfel, în conformitate cu regulamentul de procedură, uh, liberarea acestor două locuri, începând cu 19 iunie 2017. Autoritățile competente ale Republicii Franceze mi-au comunicat numirea doamnei Christelle Le Chevalier și doamnei Marie-Pierre Vieux ca membri în Parlamentul European. Ele vor înlocui uh, pe doamna Marine Le Pen și pe domnul Jean-Luc Mélenchon cu efect din 19 iunie 2017. Le urez bun venit și amintesc că doamna Le Chevalier și doamna Vieux au drepturi de pline și pot participa la ședințele Parlamentului și ale organelor sale începând din data anunțată.